Buongiorno a tutti, cominciamo. Bună dimineața tuturor, haideți să începem reuniunea. Allora, il primo... Innanzitutto vi ricordo di prendere le... In primul rând, v-aș reaminti eh, să verificați dacă aveți la dumneavoastră cartelele de vot, pentru că vă vor fi de folos mai târziu. Apoi, audierea domnului Egvilda a fost amânată pentru o dată pe care vom stabili în această dimineață. Primul punct de pe de zi e numirea unui nou membru al Curții de Conturi. Astăzi avem alături de noi pe domnul Harald Fogerbauer, pe care salut, care a fost numit uh, în calitate de candidat de către autoritățile austriece. Îi urez bun venit și îi dau cuvântul pentru o scurtă prezentare, vă rog. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Sehr geehrter Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, stimate președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Mă bucur foarte mult că am astăzi ocazia să mă prezint astăzi în fața dumneavoastră și pe scurt să vă spun ce cred eu despre următoarea dezvoltare a controlului bugetar în Europa. M-am născut la Viena, acolo mi-am terminat studiile, am învățat multe limbi străine, după aceea am dat bacalaureatul am început și să lucrez, dar între timp studiam dreptul și economia. Am făcut un studiu dublu și de aceea, la 21 de ani, am avut ocazia de a-mi încheia doctoratul. Pentru mine aceasta a fost o șansă foarte mare. Pentru că, de obicei, nu se ajunge direct după studiu la Curtea de Conturi din Austria. E nevoie de experiență. Președintele de atunci al Curții de Conturi, cu toate acestea, m-a luat sub aripa lui imediat după studii și apoi, la 21 de ani, făceam deja parte din Curtea de Conturi. Timp de 5 ani m-am ocupat de uh, asigurările sociale, asigurările de sănătate și asigurări în caz de accidente. După cinci ani am primit următoarea ofertă. Să îmi schimb locul de muncă spre Parlament și, de, și acolo să mă folosesc de experiența mea de la Curtea de Conturi într-un uh, sector politic. Astăzi sunt încă funcționar la Curtea de Conturi, adică din 1974 până acum lucrez la Curtea de Conturi. Apoi, mai târziu, am devenit și funcționar în cadrul Parlamentului. Din 79 am uh, schimbat locul de muncă la Parlament pentru că experiența mea la Curtea de Conturi mi-a permis să-mi dau seama că foarte multe lucruri pot fi puse în aplicare doar prin intermediul unor decizii politice. Așa că m-am folosit de experiența mea pentru a mă implica în domeniul politic. În mare parte, lucrurile au reușit așa cum vroiam. M-am ocupat și în Parlament, ca și controlor. Am lucrat împreună cu Parlamentul din funcția mea de controlor și făceam parte și din comitetul din Curtea de Conturi. Am avut totdeauna o legătură foarte bună. Lucrurile, colaborarea noastră a fost foarte bună. Am participat în mai multe comitete, social, pentru muncă, Comisia pentru Afaceri Externe și așa mai departe. Am avut și alte funcții politice, adică am fost președinte al Comisiei pentru protecția, protecția datelor, pentru Comisia privind pensiile, în Comisia pentru drepturile de bază și așa mai departe. Adică am avut încă o serie de alte activități, dar le-am dus la îndeplinire independent. Am lucrat și în cadrul stațiilor de radio private. Atunci am împărțit primele autorizații în acest domeniu în Austria. Timp de mult, mult timp am fost președinte al Comisiei pentru Protecția Datelor. Înainte să ajung eu acolo, acest organism era unul foarte controversat. De când am eu președinția, totdeauna hotărârile au fost luate în unanimitate. Am dezvoltat împreună protecția datelor în Austria. Știu că independența trebuie păstrată și cum se face acest lucru. Am continuat să fiu funcționar în Curtea de Conturi, dar și în Parlamentul European, pentru că astfel eu puteam să am o poziție independentă pe parcursul îndeplinirii activităților mele. Ca să închei, de ce mi-am depus candidatura pentru Curtea de Conturi Europeană? Pentru mine este foarte clar următorul lucru. Însemnătatea bugetului în Europa va fi din ce în ce mai importantă. În al doilea rând, e foarte important să îi asigurăm pe cetățenii europeni că mijloacele bugetare sunt administrate și controlate așa cum trebuie și trebuie să existe, să crească acceptanța uh, privind Uniunea Europeană în acele state membre care încă sunt sceptice. Mulțumesc! Relator. Mulțumesc și acum are cuvântul raportarea doamna Ayala Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să urez bun venit domnului Vögerbauer în cadrul comisiei noastre în calitatea sa de candidat uh, din partea guvernului austriac. Aș dori mm, ca dumneavoastră să ne puteți uh, clarifica anumite aspecte pe care deja le-ați prezentat în scris, dar poate că puteți să le detaliați în ce privește mm, experiența noastră profesională. Mm, cred că e interesant că dumneavoastră spuneți că deși ați fost uh, funcționar al Curții de Conturi și cu, mult, cu o mare experiență, ați gândit că puteți îmbunătăți eh, situația din punct de vedere politic. În 1979 sau din 1979 încoace ați devenit director politic al clubului parlamentar al partidului FP. după cum bine ați spus, un element fundamental, sigur, este independența față de statul membru de origine, dacă doriți, dacă doriți să faceți parte din Curtea de Conturi, dar și capacitatea de a fi independent din punct de vedere politic, dacă vă puteți referi la acest punct. Apoi a spus că n-ați reușit să vă îndepliniți toate obiectivele pe care vi le-ați dorit. Dacă puteți da niște exemple. Ce anume n-ați reușit să faceți, cel ce obiectiv politic n-ați reușit să realizați. Și apoi o altă întrebare în uh, cadrul funcțiilor dumneavoastră a, a trebuit să vă ocupați și de aprobarea de, de acordarea descărcării de gestiune și așa mai departe. Uh, Noastră ne spuneți că acest tip de dar asta spuneți că acest tip de procedură nu este prevăzut în Austria, la punctul numărul 4. Apoi, dumneavoastră, în acest document uh, explicați cum se aprobă, cum se adoptă bilanțurile în Austria. Aș dori dacă, să știu dacă situația în Austria nu corespunde cu cea de la Curtea de Conturi sau dacă nu s-a, n-am înțeles eu foarte bine, da, sau dacă este o greșeală în documentul scris și dacă ne puteți explica. Și dacă vă spune că facem totdeauna o verificare a datelor, atunci Sigur, dumneavoastră în 2008 ați fost uh, citat în presă în calitate de președinte al uh, biroului Consiliului pentru Protecția Datelor și sigur că în această calitate ați fost expus multor critici, deoarece ați acceptat să ați acceptat divulgarea IP-ului de internet uh, fără, fără aprobarea unui magistrat, aprobare de care ar fi fost nevoie. Uh, pentru o serie anchetă uh, pe internet. Pentru că pentru noi e fundamentală protecția datelor. Aș vrea să știu ce ne puteți spune în acest sens. Apoi reuniunile Consiliului pentru protecția datelor s-au redus uh, din 8 au devenit doar 5. Și asta cred eu că reprezintă o contradicție cu uh, ceea ce a spus dumneavoastră că ați avut o activitate constantă. su país. De momento, eh, señor presidente. Poate că totuși veți reuși să ameliorați raportul Curții de Conturi cu alți membri din țara noastră. Ei, eh, mă limitez la, mă opresc aici și poate că ulterior vom intra și pe fond. Mulțumesc. Uh, der Anfragen ein von Ihnen. Uh... Mulți de întrebările dumneavoastră. Director politic la noi înseamnă următorul lucru. Eram responsabil pentru organizarea legăturilor între grupurile politice, grupul de la guvernare, partidele federale și partidele din landuri. În primul rând aveam atribuții administrative. Practic, eram șeful funcționarilor în domeniul politic. Acest lucru nu înseamnă că eu luam hotărârile politice. Eu eram responsabil doar de pregătirea acestora, astfel încât în parlamentele de la guvernare, de la nivelul federal și landurilor, pentru că Austria este o republică federală, am colaborat cu toți împreună pe parcursul acestui proces. A fost o și o atribuție politică, pe de-o parte, pentru că aveam și atribuție în ceea ce privește legătura cu, bre- cu presa, însă, în special, a fost o, o îndatorire administrativă. A doua întrebare, cea legată de independență. Am încercat înainte pe scurt să vă explic acest fapt. Am fost întotdeauna foarte atent să rămân funcționar. În primul rând funcționar al curții de conturi și apoi și în cadrul Parlamentului șeful unui partid politic de acolo era principalul, principala legătură cu care discutam. Acesta a venit într-o zi la mine și mi-a spus că nu are niciun sens să rămân funcționar la Curtea de Conturi, din moment ce am deja o poziție bine ancorată în cadrul grupului politic și m-a întrebat dacă aș dori să renunț la funcția mea de funcționar. I-am răspuns că nu voi face acest lucru niciodată pentru că îmi doresc să rămân independent. Șeful meu, domnul doctor Măc, a fost surprins de răspunsul, de răspunsul meu. Mi-a spus, ne înțelegem atât de bine, nu o să ți se întâmple nimic rău, eu am spus nu, eu vreau să îmi urmez drumul meu, fără să depind de nimic din punct de vedere politic. Următorul punct ce nu am reușit să fac. Cum ați auzit în prezentarea mea, eu m-am implicat foarte mult în ceea ce privește asigurările sociale, asigurări în ceea ce privește pensiile, asigurări de sănătate și în caz de accident. La noi, aceasta este o piatră de temelie în buget. Cele mai mari probleme le avem cu sistemul de pensii și asta din cauza evoluției democratice. Cred că cu asemenea problemă se confruntă orice țară industrializată. Am înregistrat progrese mari la începutul secolului 21 în ceea ce privește sistemul de pensii. Am avut niște reforme foarte importante în cadrul acestui sistem. Însă, pe parcurs, situația a evoluat, iar asigurările din domeniul de pensionare rămân o problemă. Nu am reușit să o rezolvăm la noi în țară, pentru că evoluția demografică își continuă cursul. E nevoie de mult mai mult timp până când reformele noastre vor avea efecte în practică. Însă această piatră de temelie va rămâne una permanentă. Nu am reușit să facem tot ce ne-am dorit și fac parte din, uh, dacă vom face parte în continuare din, guvernul, din guvernarea Austriei, vom încerca să dezvoltăm acest sistem. Problema de sănătate. Avem și aici aceeași problemă și anume evoluția demografică populația îmbătrânește, crește cererea pentru asigurări de sănătate și îngrijirea bolnavilor, iar în același timp și durata și Uh, speranța de viață este în creștere. Așa că finanțele noastre sunt foarte provocate de această problemă. E una care a rămas nerezolvată în Austria. Acestea sunt lucrurile pe care am reușit să le fac doar în parte. În ceea ce privește acordarea descărcării de gestiune, eu mă ocupam și în domeniul bugetului de sănătate, muncă și aspecte sociale. La noi, guvernul este cel care reglementează bugetul, iar apoi acesta ajunge în, comi- în comisiile specifice. Acolo există o procedură de consultare, iar eu m-am ocupat de munca de pregătire. Descărcarea bugetară are la, noi are la noi loc în felul următor. Curtea de conturi pregătește un document în acest sens. De la fiecare minister din landuri se primesc documentele de bază pentru descărcarea bugetară. Acestea sunt verificate, apoi se ia o decizie la Curtea de Conturi, se fac niște evaluări statistice, niște evaluări de bilanț Facem aceste lucruri, deși nu toate sunt menționate în Constituția noastră. Dar această hotărâre luată la nivel federal ajunge la Comisia Curții de Conturi. Acesta studiază fie capitol cu capitol și a hotărâri, fie documentul complet Iar apoi, dacă răspunsul curții de cont, Comisiei Curții de Conturi este pozitiv, documentul ajunge în plen, iar în plen se, ia, se adoptă sau nu se adoptă. În momentul în care se adoptă, atunci a avut loc descărcarea. În ceea ce privește protecția datelor, ați spus câte ceva de acest subiect? Cum am spus și la început, în principiu am avut hotărâri în unanimitate. Câteodată mai existau și voci împotrivă, o voce împotrivă și anume din partea verzilor și dumneavoastră ne-ați explicat părerea lor. Acolo exista un uh, om foarte angajat și anume dr. Zeger. El era din cei 33 de membri cel care uh, avea un vot separat. În ceea ce privește reducerea întâlnirilor Comisiei, în ceea ce privește protecția datelor, informațiile nu sunt corecte. Aceștia nu se întâlnesc doar în plen, ci și pe grupuri de lucru și au activități foarte intensive în acest sens. Deci nu se întâlnesc doar în plen, ci și în aceste grupuri de lucru, unde are loc munca propriu-zisă. Aceasta are loc la nivelul grupurilor de lucru. Am observat că nu pot ajunge la niște hotărâri unanime, rapid, când e vorba de o metodă, de ceva foarte complicat. Am luat o poziție cu privire la directiva europeană privind protecția datelor. Acest aviz cu privire la directivă va fi problematic. Nu știu dacă știți, dar avem un aviz de peste 30 de pagini. Acum este puțin întârziat, cu o săptămână. Și am zis că am nevoie de grupuri de lucru, așa că am organizat două grupuri de lucru iar până la urmă am reușit să elaborăm acest aviz cu doar câteva observații critice venite din partea reprezentanților grupului verzilor. Și atunci când situația e dificilă, întotdeauna am organizat grupuri de lucru. Nu e ceva politic, se poate discuta liber și astfel am ajuns la consens și cu verzii. în ceea ce privește ancheta pe internet. Intră aici um, industria de telefonie mobilă. Întrebarea era ce se întâmplă în situații de urgență. Autoritățile noastre de securitate uh, au stabilit următoarele. În Austria avem multe regiuni muntoase și, mai ales iarna, există cazuri de urgență în care e nevoie de intervenția salvamontului. Au nevoie de telefoane mobile. Dacă un magistrat este disponibil sau nu, se poate să aibă loc incidente pe timpul sfârșitului de săptămână. Cam acestea au fost discuțiile noastre în Consiliul Național. După adoptarea acestei legi, am înregistrat o unanimitate. Colega Renhauser. Mulțumesc și acum colegul Renhauser. Äh, Mulțumesc. Trebuie să spun că nu sunteți independent, faceți parte din PP-ul austriac și știți că acest partid este unul care are un lobby foarte puternic în Austria. Ați fost președinte al Comisiei pentru Protecția Datelor și în acest sens am o întrebare. În ultimul an, Curtea Europeană de Justiție a vorbit despre subvențiile agricole în Uniunea Europeană spre persoane private. Sunteți pentru sau împotriva acestor subvenții în domeniul agricol? Sunteți pentru o bancă europeană completă? Vă răspund cu plăcere, dar nu cunosc această evoluție și această decizie a Curții de Justiție Europene. Domnul Ceații Marcachis. Mulțumesc, domnule. În prezentarea dumneavoastră ați uh, pus accentul pe transparență. Cât de importantă e transparența în domeniul bugetar, la descărcarea de gestiune a comisiei, observăm următoarele. De multe ori, Curtea de Conturi nu spune foarte clar care sunt statele implicate. Mie îmi place foarte mult că aveți această experiență și din cadrul curții de conturi și a grupurilor politice. Ce credeți dumneavoastră? Cum putem pe viitor să asigurăm o mai mare transparență în ceea ce privește numirea persoanelor din statele membre? În răspunsul scris la uh, auditul privind uh, performanța, ați făcut referire și la acest proces se schimbă, după părerea dumneavoastră, rolul Curții de Conturi după viitoarea evaluare a Comisiei Europene? Aceasta este o evaluare anuală. Cum vedeți dumneavoastră rolul Curții? pentru că această evaluare, care e auditul de performanță, ar putea să facă ei însi, înșiși această audiere și să, acest audit și să-l organizeze. Ce părere aveți? Also zu Ihrer ersten Frage, transparent. La prima întrebare, transparență în ceea ce privește statele membre. Pentru munca Parlamentului European ar fi foarte de ajutor dacă am reușit să asigurăm o mai mare transparență. pot să mă, voi putea să mă ocup de punctele slabe atunci când le voi cunoaște exact și m-ar bucura foarte mult dacă am putea să ne îndreptăm în această direcție. Pe de altă parte, am purtat discuții cu funcționari din Curtea Europeană de Conturi care au răspuns la întrebarea aceasta mea și au spus că ar fi o povară bugetară crescută. Sunt de acord cu răspunsurile acestora. Pentru mine scopul ar fi, ținând cont de munca Parlamentului European, să știm exact unde există puncte slabe, în ce domenii. Aici nu putem vorbi doar de domeniul politic pe care se pune accentul acum, dar eu m-aș implica și în ceea ce privește domeniul administrativ, gestiunea personalului în cadrul curții de conturi europene. E nevoie de construirea de capacități în acest sens. Ceea ce privește controlul, evaluarea Comisiei și rolul Curții Europene de Conturi în acest sens. Eu provin dintr-o curte de conturi care are o altă cultură de audit față de cea europeană. Curtea de conturi austriacă, așa cum v-am spus înainte, nu este asemănătoare cu cea europeană. Și pentru curtea noastră, ceva important e pregătirea descărcării de gestiune. Am explicat cum se întâmplă acest lucru. Aici guvernul federal nu are competențe pentru că sunt uh, fonduri la nivel uh, federal. Constituția din Austria prevede astfel, altfel de măsuri de audit față de cele din dreptul din legislația europeană. Dar nu e importanță um, concordanța. Pentru noi este foarte clar că cea mai importantă e, um, e, e aspectul legislativ. Însă și economia e una importantă. În ceea ce privește controlul performanței, e important ca Curtea de Conturi să verifice anumite proiecte, anumite măsuri și dacă acestea sunt conforme sau nu. Și aici intră și domeniul politic. În ceea ce privește economisirea, aceasta la noi apare spre sfârșit. De ce? Pentru că economisirea nu e întotdeauna foarte economică. De aceea, în, pe parcursul procedurii noastre, avem acest curs al evenimentelor. și publicul a cerut pentru viitorul următoarele. Curtea Europeană de Conturi să se concentreze atât cât este posibil din punct de vedere juristic pe declarația de conformitate. Însă și celelalte audituri despre care am vorbit, în Europa acesta se numește uh, audit de performanță și acestea sunt importante și pentru noi. Cât îmi este posibil din punct de vedere politic, voi lucra în această direcție. Colega Costinger. Mulțumesc. Doamna Costinger are cuvântul. um... Mulțumesc, domnule președinte. De la primul răspuns pe care l-am auzit la întrebarea doamnei Zender, am observat că e nevoie de mult timp până reformele își fac simțit efortul. Cum credeți că poate fi crescută eficiența în curtea de conturi și cum poate fi îmbunătățită aceasta? Pentru noi e interesant și următorul aspect – cum vedeți dumneavoastră viitoarea colaborare între Curtea Europeană de Conturi și Parlamentul European? Danke sehr. Also, hier darf ich fortführen, was ich... Mulțumesc. Voi continua cu ce tocmai am spus când am luat cuvântul înainte. Cred că creșterea eficienței pentru Curtea Europeană de Conturi în viitor trebuie să meargă în direcția auditului performanței, auditul, auditului economic și de asemenea trebuie să se țină cont de aspectele de personal. Acest lucru înseamnă nu că voi uh, crește numărul de personale, am vorbit, de personal am vorbit că și componenta de economisire e una, una importantă. Însă trebuie să ne, să ne folosim de resursele pe care le avem. Acest lucru înseamnă că și aici în Parlament vor trebui să se discute detaliat anumite probleme pe rapoarte speciale, pentru că trebuie să crească și performanța acestor rapoarte speciale. Ceea ce privește colaborarea între Parlamentul European și Curtea Europeană de Conturi. În această privință, pot să spun că această colaborare în trecut, timp de mai multe decenii, am admirat foarte mult această colaborare. Fiind controla, controlor în Curtea de Conturi, am avut de-a face cu, cu Consiliul Național, am avut legături foarte strânse în funcția mea de controlor. M-am implicat și am fost invitat ca expert la grupurile politice, așa că eram infor informat din timp. Știu care sunt condițiile juridice în acest sens. Pe de altă parte, tot din funcția mea la Curtea de Conturi, am invitat totdeauna colegii la discuții, astfel încât să putem pregăti poziția grupului politic, grupurilor politice, nume ne adresam doar uh, acelor grupuri politice care se, aferau, se aflau la guvernare, ci Discutam cu toate grupurile politice, toate primeau informații complete, discutam cu fiecare controlor astfel încât să se cunoască situația în detaliu. În acest cadru legislativ, în același cadru legislativ, cred că și Parlamentul European ar putea să își intensifice munca și sunt pregătit să facă acest lucru. Colega Gaier. Mulțumesc, domnul Gaier. Am două întrebări scurte. În primul rând, în, în legătură cu conținutul. Am văzut în scrisoarea dumneavoastră că argumentați că sunteți de 36 de ani membru în Curtea de Conturi austriacă. Dacă mă uit în CV-ul dumneavoastră, văd că tip de 5 ani ați fost controlor în Curtea de Conturi austriece. Am înțeles că aceasta era poziția dumneavoastră, cred că este una foarte bună. Ați pus pe ce ați pus accentul și că v-ați dorit să rămâneți funcționari în Curtea de Conturi. Însă, din 1979 nu ați mai avut o activitate activă în ceea ce privește controlul. Al doilea punct e următorul. Comisia pentru Control Bugetar din Parlamentul European se ocupă de o execuție bugetară așa cum trebuie a fondurilor europene. Asta încercăm noi să asigurăm. Multe din experiența noastră, cooperarea cu statele membre, încerc să formulez lucrurile cât de sensibil posibil, lasă multe de dorit. Îndatorirea de raportare a statelor membre e de multe ori deficitară nu putem controla exact ce se întâmplă cu fondurile europene. Sunt de acord cu ce au spus colegii mei în ceea ce privește apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Citesc în documentul dumneavoastră că Austria aparține acelor state în cadrul cărora s-au descoperit niște neregularități, mai ales în ceea ce privește sectorul agricol. Raportarea nu a fost făcută la timp. Având, ținând cont de aceste elemente, întrebarea mea e următoarea. Cum vedeți dumneavoastră această îndatorire a Austriei, ținând cont de faptul că nu s-au făcut raportările la timp spre instituțiile europene? Mulțumesc pentru a răspunde la prima dumneavoastră întrebare. și anume faptul de a fi membru al Curții de Control. Într-adevăr, am fost controlor între 74 și 79. Apoi am fost trimis în alt serviciu, nu am fost dat afară. Am fost funcționar la Curtea de Conturi și am avut și alte responsabilități în calitate de um, controlor în alte activități. Am uitat să vă spun de faptul că nu m-am ocupat doar de Comisia de la Curtea de Conturi, ci și de Comisia pentru Anchete. Și știți, în, Comisia pentru a, în cadrul Comisiei pentru Anchete ne deplasăm de multe ori și în cadrul acestei comisii de anchetă am fost și eu controlat. pentru a intra în, și am intrat în detaliile anchetelor în anumite domene, domenii. Pentru a răspunde la a doua întrebare, legătură cu obligațiile statelor membre de a raporta modul în care folosesc fondurile, sunt de acord cu dumneavoastră că ne-am confruntat de multe ori cu probleme și dacă um, această, aceste raportări ale problemelor nu sunt făcute la timp, există um, căi de remediere a situației și dacă pot să fac ceva pentru a ajuta, o voi face cu siguranță. Bine, dobbiamo... <clears throat> Trebuie să încheiem aici această audiere pentru că trebuie să trecem la evaluarea acestei audieri și la vot. Mai dau cuvântul un minut colegei Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. În prima mea intervenție uh, m-am uh, referit la date și nu la uh, CV-ul candidatului dar nu am intrat uh, în uh, conținut uh, lucruri pe care le-au abordat colegii mei pentru a clarifica lucrurile. Nu ați uh, întrebat la o întrebare. Nu ați răspuns la o întrebare. E vorba de nota de presă de la început din grupul parlamentar EVP din 2010 în care uh, se spune că dumneavoastră, în calitate de director, ați fost desemnat candidat. Mai sunteți director sau nu și dacă nu, de când? Pentru că problema independenței politice este de interes major pentru noi și nu este foarte clar cum stau lucrurile intervenția dumneavoastră um, duce la anumite confuzii și de aceea vrem să clarificăm aceste aspecte politice. Sunteți foarte implicat în calitate de director, deci din punct de vedere profesional. Dar în Parlamentul European grupul verzilor este reprezentat și um, punctul de vedere a acestui grup este la fel de important ca și uh, punctul de vedere al altor grupuri politice. Deci trebuie să ținem cont și de acesta. În, acum un aspect legat de conținut. Ați răspuns la întrebarea nouă. Că Curtea de Conturi se adresează Parlamentului și Consiliului în calitate de autoritate care se ocupă de aprobarea bugetului. Uh, am o întrebare, pentru că suntem în plină dezbatere în Consiliul în momentul de față. Cunoașteți rolul Consiliului și Parlamentului în procesul de aprobare a bugetului? Pentru că nu, Curtea nu poate să trateze la fel Consiliul și Parlamentul. Aceste două instituții nu au același rol în uh, aprobarea bugetului sau în descărcarea bugetară pentru a vorbi acum despre rolul Curții de Conturi. Parlamentul de mult cere ca numărul membrilor curții să fie redus. Deocamdată, curtea are 27 de membri, um, adică unul pentru fiecare stat membru, dar acest lucru um, contravine spiritului de independență. Uh, aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere ați fi de acord cu ceea ce dorește Parlamentul, anume reducerea numărului de membri ai curții, pentru ca aceștia să lucreze în mod mai eficient? Mai am o întrebare. E legat de rata de eroare acceptabilă, un concept folosit în domeniul auditului. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu acesta și, în fine, uh, Știți că Austria se regășește în raportul anual al Curții de Conturi pentru descărcarea bugetară pentru 2009 uh, cu bănuieli de fraudă destul de mari. Uh, puteți să ne spuneți mai multe lucruri despre acest aspect și care este și poziția dumneavoastră în calitate de în Curtea de Conturi Austriacă pentru aceste lucruri? Vă mulțumesc pentru întrebări. La prima întrebare răspunsul este nu am convenit cu angajatorul meu că în momentul în care voi uh, obține funcția pe care mi-o doresc aici, atunci legătura de muncă ar fi afectată, aș, uh, nu aș mai avea funcția mea de director, nici cea din curtea de conturi, ci n-aș mai merge în Parlament, ci m-aș întoarce la curtea de conturi. Am renunțat deja la toate funcțiile mele politice, am spus acest lucru, m-am retras, nu mai sunt președinte al Comisiei pentru Protecția Datelor, nici în ceea ce privește asigurările sociale, și din toate consiliile în care aveam o funcție politică am uh, demisionat. dar totul depinde de ce va decide instituția aceasta. Dacă veți fi de acord cu candidatura mea, atunci contractul meu cu grupurile politice va fi dizolvat și acest document a fost deja semnat. Următoarea întrebare în ceea ce privește bugetul. Uh, este foarte clar că descărcarea bugetară se face de Consiliu și de Parlament, însă funcția de decizie o are Parlamentul, pentru că acesta face, se adresează cu propuneri Consiliului. În Constituția noastră, Curtea de Conturi este o instituție de ajutor pentru Consiliul Național. Așa stau lucrurile în Constituția austriacă. Și vreau să înțelegeți și dumneavoastră acest lucru, deși în, context, în contextul european lucrurile nu stau tot așa. În ceea ce privește reducerea de membri, reducerea celor 27 de membri, cred că aici trebuie să aibă loc discuții în ceea ce privește structura Curții de Conturi, probabil discuții în cadrul Parlamentului, dar și în cadrul Consiliului. Din punct de vedere juristic, așa, ju, juridic, așa sunt văzute lucrurile în tratate. Dacă doriți să schimbați situația, dumneavoastră trebuie să veniți cu această inițiativă sau nu un, o rată de acceptare a greșelilor tolerabilă. Cred că acest nivel este acum mult prea înalt. Am luat, uh, am, țin cont de această problemă, însă din păcate nu vă pot spune mai multe acum pentru că în funcția mea nu am avut nicio influență asupra acestui aspect. Grazie. Vă mulțumesc. Mulțumim domnului Falkenbauer și acum vom trece la evaluarea acestei audieri și la votul uh, care va fi secret. Mulțumesc!